Good morning, ladies and gentlemen. Uh, we... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vom începe reuniunea noastră a Comisiei de Control Bugetar. Sper că nu protestează nimeni împotriva ordinii noastre de zi de astăzi, astfel încât să o putem adopta. Ca de obicei, avem interpretare și nu mai sunt alte comunicări de făcut, astfel încât putem trece direct la principalul punct al ordinii de zi, care este descărcarea bugetară pentru Serviciul European de Acțiune Externă pentru 2016. Și într-o manieră europeană consacrată, avem trei actori principali domnul Russo, membru al Curții de Conturi, care ne va oferi argumentele sale pentru început, apoi pe doamna vicepreședinte Mogherini. Ne bucurăm uh, că sunteți astăzi aici. Știm cât e de dificil să găsim uh, o dată potrivită. Și apoi avem pe raportor și iată toată lumea vorbește italiană, deci o zi extrem de bună. Apoi trecem la comentariile europarlamentarilor și aș dori să rog pe toată lumea că chiar dacă avem la dispoziție 90 de minute, adică perioada unui meci de fotbal, și știu că fiecare dintre dumneavoastră vrea să puncteze, totuși să nu profitați prea mult de microfon. Deci, acestea fiind spuse, am să dau cuvântul uh, reprezentantului Curții de Conturi, domnule Russo, vă rog. Mr. Chair, reporter. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor raportori, domnilor și domnilor ai Comisiei de Control Bugetar, reprezentanți ai SAE. Mă bucur să mă aflu aici pentru a vă prezenta uh, capitolul 10 din raport, uh, evaluarea cheltuielilor administrative pentru Serviciul de Acțiune Externă al UE. Evaluarea pentru raportul din 2016 este pozitivă și cheltuielile din administrație nu sunt afectate de o rata erorii uh, mare aceasta este estimată la 0,2%. Evaluarea se bazează pe un eșantion de uh, peste 100 de secțiuni, din care 13 se refereau la serviciul SAE. 5 dintre secțiunile analizate erau afectate de um, probleme la procedurile de achiziționare asemănătoare cu cele din anul 2015. E vorba de vulnerabilități care se referă la anumite proceduri specifice uh, pentru achiziții publice, lipsa de criterii clare pentru anumite uh, etape ale procedurii și nerespectarea termenelor publice pentru publicarea informațiilor pentru aceste contracte. Am evaluat de asemenea și felul în care s-au implementat două recomandări din raportul pe anul 2013. Recomandările noastre în ceea ce privește gestionarea alocațiilor de familie au fost implementate și în ceea ce privește achizițiile publice s-au implementat parțial. Ultimul punct trebuie văzut alături de observațiile pe care le-am făcut în ceea ce privește procedurile pe achizițiile publice pentru anul financiar 2016. Anul acesta nu avem recomandări specifice în ceea ce privește SAE. Tribunalul a analizat uh, implementarea acelor reduceri de 5% pentru staff, așa cum a fost acordat în 2013 de către autoritatea bugetară. O bună parte a acestei a fost urmărită și în cadrul evaluării în ultima criză. Noi am constatat că obiectivul de reducere a stafului și implementarea sa s-a făcut așa cum trebuia, deși s-a început cu un an mai târziu și obiectivul final va fi atins abia în anul 2018. În paralel cu evaluarea noastră în raportul actual, am publicat și raportul special numărul 7 din 2016 în ceea ce privește gestionarea de către SEAE a clădirilor pe care le deține în lumea întreagă. Și am constatat că, în general, se ține cont de nevoile delegaților, însă, în unele cazuri, clădirile nu oferă neapărat cea mai bună valoare pentru banii uh, utilizați. Se prevede pentru 2019 și o evaluare a recomandărilor din acest raport. Domnule președinte, domnilor și domnilor, în alt reprezentant, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru alte întrebări. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Mogherini. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-mi cer scuze pentru că n-am venit la întâlnirea prevăzută săptămâna trecută la Strasburg. După cum știți, am fost și eu victima gripei ca mulți alții și am cerut de aceea să avem mai mult timp la dispoziție astăzi pentru a dezbate ceea ce mi se pare foarte important un pas esențial în ceea ce privește gestionarea serviciului de acțiune externă, așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori. Vreau să mulțumesc în primul rând domnului președinte, raportorului, Munca uh, făcută în ultimele luni a fost foarte importantă și vreau să discutăm și despre oportunități pentru ca serviciul nostru să fie mai eficient. Este pentru a patra oară când iau cuvântul într-un astfel de context și în ultimii ani am văzut că rolul SEAE a evoluat uh, într-un ritm susținut. Aceasta înseamnă că trebuie să ne ajustăm în permanență mijloacele pe care le avem, resursele noastre și să ne adaptăm acestor schimbări. Există în mod clar o cerere pentru ca Uniunea Europeană să fie un actor esențial în centrul politicii internaționale. Suntem un partener din ce în ce mai necesar pe chestiuni foarte sensibile și aceasta într-un context din ce în ce mai uh, plin de provocări. Văd în munca mea, în fiecare zi, că există o conștientizare din ce în ce mai mare uh, în ceea ce privește nevoia de a avea o acțiune europeană, nu doar în regiunea noastră, ci și la nivel internațional. Dacă ne gândim, de exemplu, la migrație, în urmă cu trei ani migrația nici măcar nu era parte a muncii externe a UE, nu făcea parte din uh, acțiunile SEAE. și acum politicile europene în domeniul migrației uh, contează foarte mult în munca externă pe care o avem cu agențiile ONU, cu partenerii noștri externi și, de asemenea, o bună parte a activităților statelor membre se bazează pe aceasta. Fondurile fiduciare, fondurile de migrație, misiunile noastre, militare sau nu, misiunile de cooperare cu Uniunea Africană, cu Națiunile Unite și toate misiunile pe care le avem cu parteneri din lumea întreagă, de la Pakistan până la țări din Asia și, bineînțeles, Africa. Iată doar un singur exemplu pentru a vedea felul în care uh, domeniul de aplicare în acest domeniu s-a extins în ultimii ani. Pe de altă parte, suntem din ce în ce mai conștienți de rolul nostru în afara UE. Noi am devenit un punct de referință nu doar în regiunea noastră, ci și în alte părți uh, ale globului. Dacă ne gândim la una dintre prioritățile noastre ca și Uniune și, bineînțeles, la nivelul Parlamentului, acela de întărire și supraviețuire, aș spune, a sistemului uh, uh, internațional, Națiunile Unite și familia uh, Națiunilor Unite, e clar că e nevoie de susținerea noastră în multe domenii, de la mediu, dezvoltare durabilă și altele. Și după cum știți, uh, secretarul general al ONU, domnul Gutierrez, are o agendă foarte ambițioasă pentru reorganizarea Națiunilor Unite și știe că poate conta pe ajutorul nostru. Încă câteva exemple în acest sens. Știți cât de importantă este UE pentru a menține acordul nuclear cu Iran, de asemenea uh, rolul nostru în conflictul dintre Israel și Palestina. De asemenea, uh, știți că am reușit uh, să menținem legătura cu partenerii noștri pe această temă și am avut chiar săptămânile trecute o întâlnire uh, Uh, cu cele două părți. De asemenea, în conflictul sirian, uh, implicarea noastră în interiorul țării și în afara Siriei sau, de asemenea, cu Irak, unde ajutăm la reformarea sectorului de securitate, o reformă absolut esențială și, de asemenea, vom fi lideri ai uh, summitului pentru reconstrucția Irakului peste câteva săptămâni. Sunt multe alte exemple de la Noua Zeelandă, uh, Chile, uh, Canada, Japonia și știți că în toate aceste domenii rolul nostru esențial ca putere economică, ca nivel de încredere pe care îl transmitem partenerilor noștri și din punctul de vedere al angajamentului umanitar, al angajamentului față de toți acești parteneri, toate acestea bazându-ne pe valorile europene. Deci este clar că suntem din ce în ce mai mult un punct de referință esențial pe continentul nostru cu partenerii europeni care nu sunt parte a UE. În primul rând, pentru partenerii din estul Europei, este un mesaj pe care îl transmitem din ce în ce mai mult, în ambele sensuri și ei ne transmit nou același lucru, doresc să coopereze mai mult cu noi, și să lucreze cu noi pe toate aspectele de cooperare. Suntem un exemplu și un punct de referință din ce în ce mai mult și pentru zona Balcanilor. Cei șase parteneri de acolo lucrează pentru transformarea societăților lor pe drumul către UE și am spus-o de multe ori Anul acesta, uh, președinția bulgară poate reprezenta un moment crucial uh, din acest punct de vedere, pentru ca procesul să fie irreversibil și aceasta este și în interesul UE din punct de vedere al securității și al economiei. Și dacă vine vorba acum de Parlamentul European, știu că membrii Parlamentului European sunt conștienți de toate spațiile care sunt deschise pentru o cooperare cu Parlamentul European, spații care pot fi utilizate și explorate din punctul de vedere al acțiunilor externe. Îmi spuneți de fiecare dată că există noi oportunități, noi provocări, există zone deschise în care ar trebui să ne implicăm uh, ca uh, un actor în domeniul păcii, al cooperării și al dezvoltării și Eurobarometru ne arată nu întâmplător că toți cetățenii doresc acest lucru, doresc politici de securitate și de acțiune externă din ce în ce mai uh, puternice din partea noastră. Deci există o, crește, o cerere în acest sens pentru a crește acțiunile SEAE. Și eu sunt absolut de acord cu această atitudine ambițioasă pentru pacea și securitatea din Europa, care depinde de situația celor din afară. Și am văzut-o foarte clar în ultimii 2-3 ani, atunci când e vorba de lupta împotriva terorismului, de problema refugiaților sau migrației. Am văzut că există o legătură foarte clară între ce se întâmplă aici și în afară. Și aici ajung la punctul de pe ordinea de zi, de astăzi, pentru că îmi dau seama că dumneavoastră sunteți uh, interesați nu doar de conturi, ci și de contextul politic în care lucrează serviciul nostru. Pentru a putea juca pe deplin acest rol, bineînțeles, trebuie să um, avem ordine și din punct de vedere bugetar în conturile noastre. Și așa cum am spus și anul uh, trecut, avem nevoie de resurse adecvate pentru a ține cont de așteptările pe care le avem. Și să ținem cont de acest lucru pe măsură ce ne apropiem de negocierile pentru următorul CFM, pentru că așteptări mari, uh, provocări mari, e clar că uh, trebuie să se vadă aceasta și la nivel bugetar. În același timp, avem datoria și este în interesul nostru să fim credibili, responsabili și transparenți în munca noastră zilnică. Trebuie să dăm dovadă de coerență și să respectăm standardele cele mai înalte, pentru că în domeniul acțiunilor externe, credibilitatea și pe teme bugetare, de transparență și de uh, responsabilitate sunt esențiale pentru munca cu partenerii noștri, pentru că și noi le cerem același lucru, responsabilitate, credibilitate și transparență din punct de vedere bugetar. Deci este o parte importantă a politicilor noastre și nu numai a managementului. Dacă vrem să fim credibili față de partenerii noștri și față de cetățenii europeni, atunci pentru mine este absolut esențial uh, să uh, fim 100%, după cum spuneam, uh, responsabili, transparenți și credibili. De aceea apreciez foarte mult posibilitatea pe care o avem de a uh, dezbate această chestiune astăzi. Și nu este vorba aici doar de o evaluare, după cum ați auzit, de altfel nu sunt probleme majore care trebuie rezolvate. Serviciul va răspuns la toate întrebările pe care le-ați transmis în scris și am un reprezentant astăzi care mă însoțește pentru a răspunde la întrebările de natură tehnică, la care poate nu pot să răspund singură. Putem uh, uh răspunde cu toată grija și în detaliu la toate aceste întrebări. Deci pentru mine nu este neapărat uh, un moment de evaluare, cât o oportunitate de a vă asculta, de a vedea care sunt sugestiile dumneavoastră pentru ca serviciul nostru să fie mai eficient, pentru a utiliza mai bine resursele noastre și pentru a gestiona mai bine serviciul Uh, de acțiune externă. Cu toții ne dorim ca SEAE să atingă obiective maxice, maxime prin uh, um, printr-un uh, buget uh, și o contabilitate solidă. Deci uh, putem învăța din experiența noastră și din sugestiile dumneavoastră pentru ca lucrurile să fie mai bune. Și știm că pentru unele schimbări e nevoie de timp. Știți foarte bine că uneori pentru a schimba cursul unei nave, în funcție de cât de mare e nava, e nevoie de timp. Iar pe de altă parte, este important să fim pe drumul cel bun și să începem să mergem în direcția cea bună, ceea ce contează pentru mine cel mai mult, să verificăm de mai multe ori chiar astăzi, să vedem că schimbările pe care am început să le facem deja merg în direcția cea bună. Și în anumite domenii, am menționat deja unul sau două domenii, avem nevoie de o grăbire a eforturilor și aici uh, Aș vrea să cer ajutorul Parlamentului pentru a lucra și cu celelalte instituții în același sens. Bineînțeles, există și exemple de schimbări în care pot fi făcute rapid și am să vă dau un exemplu. O schimbare pe care am făcut-o de la ultima întâlnire pe care am avut-o anul trecut până acum. Ombudsmanul european a prezentat o problemă cu remunerarea uh, bursierilor noștri stagiarilor noștri. Lucrez cu ei și îi văd zilnic, sunt tineri, uh, foarte bine pregătiți, competenți, plini de pasiune, de-a dreptul remarcabil, care lucrează cu noi de fiecare dată. De aceea, uh, o plată corectă pentru aceștia era un lucru foarte bun pentru mine și mă bucur că ombudsmanul uh, practic a semnalat că am dat curs recomandărilor făcute și am reușit să ajungem la o remunerare corectă a acestora. Deci, bineînțeles, nimic nu e ușor, dar dacă există lucruri care se pot schimba într-un timp destul de scurt, o facem. Și eu uh, am întotdeauna voința necesară pentru a o face. Iar pe de altă parte, așa cum spuneam, este important să fim pe drumul cel bun și să uh, încercăm să grăbim aceste schimbări pe cât posibil. Iată, deci această bursă pentru uh, stagiari este un exemplu pentru a vedea cât de importantă este autoritatea bugetară pentru a îmbunătăți munca noastră în serviciul nostru. De aceea vreau să vă mulțumesc și vă vorbeam despre mediul de lucru pentru că pentru mine este esențial, mai ales în cadrul SEAE, dacă nu ești motivat, dacă nu pui și pasiune în ceea ce faci, dacă nu ești într-un mediu propice, pozitiv, atunci este foarte greu să faci față provocărilor. De multe ori uh, e o problemă de motivație, sunt tot felul de constrângeri de timp și de altfel care uh, impun niște presiuni suplimentare. Iată de ce pentru mine motivația este esențială pentru a avea o muncă de calitate. Și vreau să mulțumesc domnului Pietro Russo pentru prezența sa, pentru tot ceea ce a spus pentru raportul anual pe anul 2016, care confirmă că rata de eroare este sub uh, acel prag stabilit de 2%. Este de fapt minima și uh, vreau să spun că sistemul financiar uh, al SEAE este validat pe deplin de către DigiBudget și s-au implementat toate recomandările. Curtea a prezentat câteva îngrijorări pe care le-am auzit uh, în legătură cu uh, contractele pentru delegații pe termen mediu. Este o problemă pe care o analizăm cu toată seriozitatea și este o chestiune foarte complexă pentru delegațiile noastre. Trebuie să ținem cont și unii dintre dumneavoastră au experiență în acest domeniu de faptul că delegațiile noastre nu funcționează întotdeauna sau nu lucrează neapărat pe piețe sau în țări unde se respectă standardele europene, ceea ce este o provocare în sine. De multe ori este greu să aplicăm standardele noastre cele mai înalte în ceea ce privește achiziții publice și transparența. Asta nu înseamnă că trebuie să ne dăm bătuți, dar reprezintă într-adevăr un obstacol. Pentru că atunci când lucrezi în Uniunea Europeană sau în anumite țări, este o cu totul altă situație decât atunci când te afli în state cu standarde diferite. Și tocmai de aceea încercăm să îmbunătățim trainingul pentru stafful nostru, să avem uh, niște uh, recomandări clare pentru proceduri, pentru că înțelegem foarte bine care este problema și dorem să o uh, depășim. Rețeaua noastră de 140 de delegații este unică în lume și este esențială pentru politica externă, dar este esențială și în alte domenii ale politicilor europene. Tocmai de aceea trebuie să menținem și să dezvoltăm această rețea și știu, ca și dumneavoastră, că există uh, oportunități uh, de a organiza misiuni și în cadrul acestor misiuni delegațiile sunt esențiale și își aduc uh, contribuția în mai multe feluri atunci când se organizează astfel de misiuni. Bineînțeles, dezvoltarea acestei rețele are și implicații bugetare, așa cum se întâmplă cu toate misiunile diplomatice din lume. Avem 820 de milioane de euro buget actual, ceea ce este destul de puțin dacă ținem cont de cei 7000 de oameni pe care îi avem în slujba noastră. Și așa cum spuneam, munca lor este în creștere uh, pentru a acoperi diverse misiuni, economie, uh, investiții și mediul de afaceri în lumea întreagă, uh, schimbare climatică, uh, diplomație culturală și așa mai departe. În fiecare zi se deschid noi orizonturi și noi misiuni în care uh, se aie, se implică. Și sunt așteptări din partea europenilor și a altora. Am să vă dau doar două exemple Chiar ieri m-am întâlnit cu directorul general al UNESCO și discutam împreună cum putem susține la fața locului munca pe care o facem, de exemplu, pentru patrimoniul cultural sau pentru a salva patrimoniul cultural, pentru ca el să nu devină o parte importantă a sursei de finanțare pentru terorism. Iată, e nevoie de proiecte la fața locului sau să-i ajutăm pe alții care fac astfel de proiecte. Acum câteva zile mă întâlneam cu uh, directorul executiv uh, al companiei uh, din industria aeronautică cea mai importantă din UE și îmi povestea care este contextul destul de complicat din punctul de vedere al producției. Pentru toate acestea e nevoie de competențe, de prezență la fața locului și de multe ori o facem prin intermediul delegațiilor care lucrează cu puțini oameni și cu bugete reduse. Încă un element pe tema delegațiilor, care este crucial din punctul meu de vedere și pe care l-am discutat și anul trecut și știu că contez pe susținerea dumneavoastră, e vorba de siguranța și securitatea oamenilor care lucrează pentru noi. Dorim în permanență să asigurăm acest nivel. Avem bugetul pentru 2016 și 2017. Ne-a susținut aici și Parlamentul European pentru a avea resursele necesare și am reușit să numim încă 24 de ofițeri uh, regionali de securitate. Am ajuns la 28 în total. Am uh, putut să uh, finanțăm și infrastructuri de securitate esențiale. Și nici nu trebuie să vă mai explic, condițiile de securitate în multe regiuni ale lumii sunt din ce în ce mai complicate și personalul nostru, personal extrem de motivat, acționează în uh, condiții foarte dificile, de aceea vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne-ați arătat-o până acum. De multe ori e vorba și de uh, locuri periculoase, locuri fragile din lume, de aceea cei care ne reprezintă în aceste delegații lucrează în condiții extrem de uh, dificile, de multe ori se află departe de Europa, în locuri periculoase, dar lucrează pentru securitatea și prosperitatea noastră a tuturor, a cetățenilor europeni și avem datoria să îi protejăm cu resursele adecvate. Pe măsură ce devenim din ce în ce mai uh, necesar la nivel internațional, există o nevoie din ce în ce mai mare de a arăta prezența noastră. Uh, de a ne marca teritoriul. Și știți că de multe ori uh, se cere mai multă prezență din partea UE, mai multă vizibilitate din partea noastră, o vizibilitate pentru care e nevoie să fii prezent la fața locului pentru a lucra cu partenerii noștri. Lucrăm și în domeniul diplomației digitale, noi toți, bineînțeles și eu, trebuie să menținem legătura cu partenerii noștri prin e-mail și prin toate aceste căi digitale, dar știm că prezența fizică nu poate fi întotdeauna înlocuită. De aceea, atunci când se discută chestiunile cele mai dificile, de exemplu, trebuie să fii la fața locului și să vezi cu proprii tăi ochi care este realitatea politică, de exemplu, pentru o criză umanitară, trebuie să fii acolo prezent, în carne să ai o prezență fizică. Dumneavoastră, membrii Parlamentului European, știți acest lucru pentru că călătoriți din ce în ce mai mult în lume. Este esențial pentru mine. Diplomația parlamentară este un instrument esențial în cadrul Serviciului de Acțiune Externă, deci există aici o complementaritate între cele două instituții. Pe de altă parte, este important pentru mine să vedem cum implementăm standarde înalte din punctul de vedere al transparenței, eficienței și să menținem costurile rezonabile pentru misiunile pe care le avem, care sunt absolut necesare. Ni s-a cerut uh, din partea Consiliului, după cum știți, să reducem cu 5% posturile pe care le avem. Tocmai am uh, finalizat acest exercițiu, așa cum a certificat și Curtea de Conturi la sfârșitul anului trecut. Am uh, făcut toate reducerile la nivelul sediului, cu prioritatea noastră de a întări delegațiile și acum dorim să uh, transferăm 20 de posturi de la sediul general către delegații pentru fiecare an în următorii 5 ani. Acest lucru este prevăzut deja în bugetul pe 2018 și mulțumesc Parlamentului pentru aceasta, pentru că eu cred că trebuie să sporim prezența noastră în afara Uniunii și aici. Vom continua munca noastră și pentru integrarea reprezentanților UE și a stafului Uh, respectiv. Știu că este o idee pe care o îndrăgiți foarte mult și pe care am discutat-o de mai multe ori. Avem și scrisoarea rectificativă pentru bugetul pe 2018. Am primit deja fondurile pentru a avea reprezentantul special pentru Afganistan. Avem deja acest post și contez pe susținerea Parlamentului pentru ca Consiliul să fie convins că această inițiativă trebuie să continue. Știți că este o provocare destul de mare și aici suntem de aceeași parte. Un alt domeniu important în care vom lucra este acela de a ajunge la un echilibru de gen din punct de vedere um, al reprezentării uh, geografice și știți că pentru mine, cu cât suntem mai puternici și mai bine reprezentanți, cu atât uh, mai bine ne descurcăm. Este un uh, factor de care am ținut cont încă de la început, ceea ce ne-a ajutat foarte mult și este un plus, o plus valoare pe care diplomația națională nu o poate avea, de altfel este ceva specific pentru SEAE. Am uh, ajuns deja la un echilibru la nivel global, însă există anumite inegalități uh, uh, la anumite direcții și încercăm să rezolvăm această problemă. De exemplu, la nivelul managementului, 46% uh, din șefii de delegații erau reprezentanți permanenți. Acum ajungem la 43% deci tendința este bună și avem și o presiune de timp, iar în ceea ce privește la nivelul uh, sediul, uh, sediului general, există o inegalitate în sens invers. Deci, la nivel global, să spunem, există un echilibru, însă există o inegalitate din punctul de vedere al sediului și al delegațiilor. Și din acest motiv, și îmi pare rău că m-am întins atât de mult, dar trebuia să acoper mai multe domenii, Tocmai am uh, uh, decis să avem uh, două grupuri de lucru specifice, unul pentru egalitatea de gen și oportunități și acestea și-au prezentat deja rapoartele în iulie anul trecut. Se lucrează acum pe implementarea recomandărilor făcute. Au existat peste 100 de membri ai staffului care au participat la aceste grupuri, deci a fost un exercițiu foarte bun și uh, probabil că secretarul general vă poate uh, da exemple de măsuri care au fost luate. Pot să vă spun că întâlnirea noastră de astăzi nu este doar uh, despre buget, ci despre întărirea rolului UE în lumea întreagă. E adevărat că am profitat de timpul pe care l-am avut la dispoziție, dar nu deseori am ocazia să o fac. Este datoria noastră și responsabilitatea noastră să vă ofer o privire de ansamblu a acțiunii noastre, dacă dorim să ținem cont de așteptările partenerilor noștri în acest moment special al istoriei, Serviciul de acțiune externă trebuie să fie responsabil și eficient în ceea ce privește resursele și munca sa și acțiunea dumneavoastră ne-a ajutat întotdeauna, sper să o facă și pe viitor. Contez pe dumneavoastră pentru a face față provocărilor din ce în ce mai mari și așteptărilor din ce în ce mai ridicate cu care ne confruntăm. Avem responsabilitatea să fim un partener de încredere care să coopereze în această parte a lumii și peste tot și să facem ca toate instituțiile să lucreze în sinergie, fiecare cu competențele sale în calitate de echipă din partea Uniunii Europene și știu că Parlamentul face acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și îmi pare rău că am făcut o introducere atât de lungă, dar a fost o plăcere pentru mine. Mulțumesc! For presentation and, um... Mulțumim pentru această prezentare. După cum știți foarte bine, această comisie nu este una de zgârciți care nu vor să cheltuie niciun ban, ci dacă explicați, dacă justificați cheltuirea banilor, noi vom, o vom susține. Acum îl vom asculta pe raportorul nostru, care v-a transmis întrebări în scris. Vă mulțumim pentru răspunsuri, pentru răspunsurile detaliate. În orice caz vom continua cu dezbaterea. Domnule Vali, vă rog. E... Eh. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc în altei reprezentante pentru prezentare și pentru răspunsurile la chestionar pe care le-a transmis, unde au fost deja detaliate foarte multe puncte interesante, puncte de dezbatere asupra cărora am putea să ne concentrăm. Apoi aș dori să-i mai mulțumesc domnului Pietro Russo de la Curtea de Conturi pentru informațiile pe care ni le-a prezentat. În această perioadă de incertitudine la nivel internațional, avem nevoie de un serviciu european de acțiune externă care să reprezinte un interlocutor puternic pentru apărarea principiilor democratice și a valorilor fundamentale. De aceea, procedura de descărcare bugetară nu poate să evalueze doar aspectele administrative, ci trebuie să recunoască și valoarea adăugată pe care le întreprinde Serviciul de Acțiune Externă în 2016. Pentru protecția drepturilor omului sau pentru alte teme importante precum migrația, lupta față de traficul de ființe umane sau traficul de droguri. Dar din punct de vedere al eficacității putem constata un randament pozitiv al uh, SAE ca actor mondial. Rămân însă niște slăbiciuni în ceea ce privește gestiunea bugetară. Să începem de la procedurile de licitație. Așa cum s-a spus, uh, există încă dificultăți în gestionarea procedurilor de licitație. Am citit în chestionarul pe care l-ați completat, că ați prevăzut uh, training în acest sens și înțeleg că uneori pentru delegație este dificil să se gestioneze procedurile. Și vă mulțumesc pentru acțiunile concrete pe care le-ați uh, prezentat pentru îmbunătățirea acestui lucru. În ceea ce privește delegațiile, aici se impune să se evite neregulile și dificultățile și știm că există și riscul de fraudă și corupție. De aceea avem nevoie de documentație cât mai transparentă și mai accesibilă pentru a evita ca activitățile și proiectele delegațiilor să nu fie corecte și ineficace. Mi-aș dori o privire de ansamblu cu privire la procedura de control în ceea ce privește documentația oferită delegațiilor. Acolo în, unde în trecut au existat puncte slabe. Să trecem acum la costul sediilor, o chestiune uh, destul de spinoasă. Constat cu preocupare că în ceea ce privește bugetul delegațiilor, peste 40% din cheltuieli țin de clădiri, Costurile sunt uh, destul de ridicate. În răspunsul la chestionar ne-ați spus că aveți în vedere să uh, lucrați cu experți, arhitecți și ingineri pentru a îmbunătăți această situație. Însă putem cum putem controla că contractele încheiate până acum s-au făcut la o valoare de piață, pentru că uneori este foarte dificil de identificat aceste prețuri. Mm, ați spus că uneori poate e posibilă renegocierea contractelor astfel încât să evităm uh, ca instituțiile europene să cheltuiască prea mult. Colaborarea cu DGECO ar trebui să permită reducerea în continuare a cheltuielor pentru clădiri. În ceea ce privește raționalizarea bugetului față de trecut, vă simplificați bugetul, costurile cu clădirile, cu delegațiile sunt finanțate integral din bugetul SAE. Care sunt viitoarele simplificări pe care intenționați să le puneți în aplicare în acest sens, astfel încât bugetul să devină mai transparent și mai accesibil? În ceea ce privește stagiarii, ați urmat recomandările ombudsmanului în acest sen, în ceea ce privește stagiarii neretribuiți, decizând să prevedeți o alocație pentru aceștia. E corect să fie și aceștia plătiți și de aceea mă bucură declarațiile pe care le-ați făcut în acest sens acum câteva minute în ceea ce privește măsurile care au fost întreprinse în acest an în urma recomandărilor Ombudsmanului și Parlamentului, în ceea ce privește costul misiunilor. Am păstrat cel mai spinos temă pe sfârșit. În acest sens, există o polemică destul de mare în ceea ce privește costurile cu misiunile în altei reprezentante. Acest punct este relevant și cred că și alți colegi se vor referi la acest lucru. Ar fi bine ca aceste costuri să fie publicate. Până acum au fost făcute publice costurile primelor misiuni, primele două luni din 2016. În acest sens, vă rugăm să uh, continuați cu publicarea costurilor pentru perioada lipsă, astfel încât să avem un cadru precis și să existe transparența necesară pentru cheltuielile de deplasare care înțeleg că uneori uh, chiar trebuie făcute, de fapt. Am să las posibilitatea în altei reprezentate și curții de conturi să oferă răspunsuri la aceste întrebări și știu că și colegii vor să uh, formuleze întrebări și de aceea am să le las și dânșilor posibilitatea să se exprime. Mulțumesc. And I will give you floor. Mulțumim, domnule raportor. Doamna vicepreședinte, acum. Uh, Mulțumesc. La unele dintre puncte am să îl rog și pe Gianmarco Vita uh, să intervină. Uh, voi continua să vorbesc în engleză ca să nu avem senzația că suntem uh, într-un parlament italian, pentru că sunt atâția italieni în sală. Întâi, uh, în ceea ce privește abordarea generală, sunt elemente administrative importante, Acest este motivul pentru care suntem aici, însă cred că abordarea de a vedea toate aceste lucruri în contextul obiectivelor lor uh, este esențială. Vă mulțumesc pentru asta și vă mulțumesc pentru accentul pe care îl puneți pe uh, munca pe care am reușit să o menținem în uh, protecția drepturilor omului, uh, salvarea de vieți și imigrația. A fost un dosar dificil. La unele puncte um, și mă voi, mă, mă, mă voi îndrepta către directorul general pentru resurse umane și către secretarul general pentru mai multe detalii, dar v-ați referit la mai multe elemente. Deci, Uh, achizițiile publice, uh, documentația, clădirile. Aș vrea să spun câte ceva și despre acestea. Întâi, clădirile de birouri și, sau sediile și uh, reședințele. Este ceva complicat, nu numai pentru noi la SAE, ci pentru toate uh, misiunile diplomatice. Pe de o parte, avem uh, o datorie uh, de, o, de o oarecare sobrietate, însă, pe de altă parte, reprezentăm Uniunea Europeană, deci trebuie să avem o imagine, uh, o, să avem sedii care să ne permită să găzduim, să reprezentăm Uniunea Europeană. Asta, din punctul meu de vedere, nu trebuie să se transforme niciodată în lux. Asta și pentru că face parte din identitatea noastră. Reputația noastră nu este uh, legată de lux și de aur. Este legată de seriozitatea muncii pe care o uh, depunem. Însă totuși trebuie să avem săli de conferință, locuri în care să putem găzdui oameni. Uneori există o tendință, mai ales în ultimii ani, de a uh, împărți birouri cu Uniunea Europeană din partea altora uh, și altor organizații. Uh, este ceva ce încurajez pentru că este, aduce o valoare adăugată din punct de vedere al mm, eficienței costurilor. Însă, mai ales pentru că atunci când lucrăm împreună și împărțim un sediu cu o altă instituție europeană sau cu un stat membru, uh, transmite mesajul unei echipe, al unui hub european, transmite mesajul unui sediu european. Facem asta și cu Parlamentul European, deci este un exemplu bun. Dar asta are implicații în ceea ce privește restructurări, readaptări la clădirile în care ne aflăm. Mai avem costuri de adaptări în alte locuri Uh, adaptări, de exemplu, la recomandările făcute. De exemplu, accesul pentru persoane cu dizabilități. În unele locuri uh, e nevoie de mari lucrări pentru a face clădirile accesibile. Sau eficiența energetică. De exemplu, în unele dintre delegațiile noastre am montat panouri solare. Uh, este o investiție astăzi, dar asta ne va permite să uh, facem economii pe termen mediu și lung. Deci, în unele cazuri sunt modificări ce sunt necesare, care creează cheltuieli mai multe într-un an, într-un an, dar uh, ne permit să facem poate economii pe termen lung. Încă un element în ceea ce privește clădirile, uh, care merită analizat, v-ați referit la DG ECO și la alte entități ale Uniunii Europene. le încurajăm să facă parte din sistemul nostru, să avem sedii comune. Încă două elemente sunt importante. Întâi, acum avem un tabel care uh, compară diferitele opțiuni la clădiri și acesta este inclus în mod sistematic în dosarele privind clădirile. Nu s-a întâmplat întotdeauna asta. Unele dintre deciziile care au au fost, care au fost implementate, să spunem așa, în ultimii ani, au fost, deci unele dintre decizii au fost luate când eu încă nu eram uh, în acest post. Încă câte ceva despre clădiri. Acum gestionăm 180 de clădiri și 140 de reședințe uh, oficiale. <clears throat> După cum am spus mai devreme, securitatea are un impact foarte mare asupra clădirilor, uh, uneori asupra alegerii clădirilor. De cele mai multe ori, uh, reședințele, dar și sediile uh, reprezentanților sau delegațiilor noastre sunt în cartiere unde nu este ieftin, dar de multe ori este din motive de securitate și, bineînțeles, trebuie să uh, menținem și să investim în continuu uh, în uh, măsuri de securitate. Încă un ultimul element în ceea ce privește clădirile. În general, eu sunt pentru a cumpăra și nu a închiria, pentru că, dar asta implică costuri ridicate la un anumit moment, dar ne expune uh, mai puțin uh, fluctuațiilor pieței sau um, voinței unui proprietar și ne ajută să lucrăm la aceste practici de împărțire a sediului cu alte organizații. Bineînțeles, um, căutăm întotdeauna cele mai bune opțiuni. Nu eu mă ocup de asta, că nu sunt un expert, dar serviciile mele o fac. Este, în, în general, ceva ce Ehm, ce avem în vedere și nu a fost cazul atât de mult până acum. <clears throat> De asemenea, contractăm uh, experți în acest domeniu care să ne ajute să gestionăm în mod uh, cât mai eficient din punct de vedere al bugetului clădirile, pentru că este un element esențial și nu întotdeauna avem uh, în staful nostru persoane care pot face asta, dar sunt convins că Marco mai poate da câteva detalii, <clears throat> atât în ceea ce privește documentele, cât și în ceea ce privește achizițiile. Încă un element referitor la ce ați spus că este subiectul cel mai delicat, costul misiunilor. În primul rând, transparență totală. Chiar dacă asta ne expune la un anumit nivel de critică, pot să vă uh, împărtășesc ceva ce sunt convinsă că o să vă placă, având în vedere contextul nostru politic. În pregătirea acestei reuniuni am solicitat echipei mele să analizeze costurile, investițiile uh, a colegilor ministri de externe când vine vorba de delegații. Și nu este nimic public care să uh, facă un rezumat al costurilor ce, ține, ce țin de misiuni sau de delegații în, la uh, diplomațiile naționale. Italia are un uh, sistem de transparență uh, și eu eram supus acestui sistem când uh, eram ministru, dar uh, nu este aplicată la fel pentru toată lumea. Noi am luat decizia de a avea transparență, de a asigura transparență, chiar dacă asta ne expune la unele uh, interpretări greșite, dar trebuie să explicăm lucrurile. În primul rând trebuie să folosim banii în mod corect și în al doilea rând trebuie să explicăm. Să folosim banii în mod corect. Pentru mine, cât și pentru întreaga comisie, regula este opțiunea cea mai ieftină cu condiția să ne ajute să ne atingem obiectivele. Să vă dau un exemplu. În februarie va fi o săptămână când dimineața va trebui să fiu în cuveit, seara la Bruxelles și dimineața următoare la Sofia. Este greu de obținut cu zboruri comerciale. Chiar dacă am reușit să o facem parțial, însă uneori pentru a uh, reprezenta Uniunea Europeană, inclusiv în fața Parlamentului, în fața Comisiei și numai, uh, pur și simplu uh, este nevoie de zboruri, uneori cele comerciale nu sunt disponibile sau poate sunt chiar mai scumpe. Când închiriem avioane, pentru că știți că Uniunea Europeană nu are avioane uh, Uh, private, cum ar fi uh, sau avioane dedicate um, spre osebire de alte diplomații, E bine, când închiriem uh, un avion, călătoresc împreună cu alți miniștri, cu alte delegații mai mari, costurile sunt partajate. Și um, în unele cazuri puteți vedea că pentru o linie bugetară a unui comisar s-ar putea să fie mai ieftin ca acel comisar să ia uh, un zbor comercial, dar dacă ne uităm la bugetul în general pentru toți comisarii, de exemplu, s-ar putea să fie mai ieftin să se ia un zbor charter care să fie uh, partajat. Deci să fie luat de toată lumea. Deci până la urmă căutăm opțiunea cea mai ieftină care să nu ne afecteze activitatea. Și transparență totală. Din nou, cred că ar fi bine dacă și alții, uh, precum uh, statele membre, ar uh, merge pe aceeași abordare a transparenței. Dar, în același timp, cred că trebuie să explicăm că uneori e imposibil să fii în două locuri în același timp. Și de multe ori este nevoie să fii Um, în două locuri aproape în același timp. Știu că asta este o problemă și pentru Parlamentul European. Știu că și la Parlamentul European um, încercați să fiți transparenți um, și responsabili în fața cetățenilor în ce privește misiunile din lume. Deci este o problemă pentru toate instituțiile europene, este o problemă și pentru cele naționale, locale, pentru toate instituțiile de altfel <clears throat> care gestionează bani publici. Deci, datoria este să se asigure transparența, să se asigure echilibrul între cost și valoare și uh, să gestionezi banii publici cu ace- același nivel de responsabilitate cu care gestionezi, ai gestiona banii unei familii. Uh, și apoi transparența. Fiecare lucru trebuie să fie justificabil. De ce, de ce atunci, de ce acolo. Pentru mine asta aduce valoare, pentru că ne ajută să explicăm ce facem, munca pe care o facem. Îmi amintesc uh, ce ați menționat uh, când era vorba de publicarea costului misiunilor pentru toți comisarii. Asta, acesta a fost un punct dar în cazul meu a fost vorba de o misiune pe care am avut-o în Azerbaijan și Armenia. Există un motiv politic pentru care mergem în ambele țări deodată, un motiv diplomatic um, foarte logic. Avem un rol important cu um, acești parteneri estici care au un conflict între uh, ei Tocmai de aceea este important ca cei doi să fie vizitați în același timp, dedicându-li se aceeași, aceeași perioadă de timp. Ceea ce nu se poate face conform uh, zborurilor uh, comerciale și programului acestora. Iar conținutul uh, discuțiilor noastre acolo țin de relații bilaterale, drepturile omului, dar și în ceea ce privește, discutăm și conflictul între cele două. Deci pentru mine aduce o valoare adăugată să explici politici, uh, politica externă uh, a Uniunii Europene. <clears throat> Știu că este vorba de puncte delicate, am dorit să fiu cât se poate de deschisă, să vă dați seama că nu am o atitudine defensivă, cum uh, știu că și oh, nici colegii nu au o atitudine defensivă, mai ales că sunt și ei puși în aceeași situație unor. Poate Gian Marco mai dorește să adauge ceva în ceea ce privește achizițiile și documentele? A răspuns uh, la acest uh, chestionar atât de complet cu 53 de întrebări. Am ascultat cu multă atenție ce a spus uh, Curtea de Conturi, care ne spunea că... Din câte am aflat eu, delegațiile au capacitatea de a decide să fie luate central, ceea ce ar putea ajuta la economii. Mulțumesc, domnul De Jong. Thank you very much. Mulțumesc, domnule Crăciun. Când vorbim despre clădiri, această chestiune revine tot mereu în plin plan atunci când este vorba de alte spații adiacente. Dacă vorbim să de transparență, ar fi interesant să știi mai în detaliu unui intergrup în ceea ce privește libertatea de religie și de credință. Știu că eforturile, pentru că mi-am dat seama că cei cu, pe care îi întreb nu-și explică acest lucru până la fi demotivat, pentru că ai pe cineva cu experiență și această experiență. Mulțumesc, domnul Iavor, acum din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Mogherini, pentru faptul că v-ați alăturat nouă astăzi. Anul trecut am fost raportor pe descărcare și domnul De Vita își aduce probabil aminte că am avut multe chestiuni importante de discutat. <clears throat> au venit multe răspunsuri, dar cred că și anumite chestiuni nu au fost complet uh, explicate. În primul rând, aș dori să subliniez și o temă dificilă, că uneori este o linie foarte subtilă între diplomația economică, care este un scop important al diplomației uh, europene, și lobbyism, care s-ar putea uneori să fie chiar uh, lobbyism ilegal. Uh, ce poate face SAE, ce pași ar putea întreprinde pentru a face o diferențiere uh, corectă între diplomație și lobbying, pentru a face această diferențiere clară? A doua chestiune se referă la liniile bugetare pentru SAE. Știm că este un sistem foarte complicat și liniile bugetare ale Comisiei sunt de asemenea utilizate. Există posibilitatea de a simplifica bugetarea SAE astfel încât să avem o manieră mai clară și mai simplă pentru finanțare pentru SAE pentru că în momentul de față uneori este dificil de urmărit de unde provin anumite fonduri și cum se cheltuiesc. A treia chestiune se referă la modul în care delegațiile SAE funcționează în țări în afara UE. Dat fiind faptul că trebuie să respecte toate reglementările în ceea ce privește legislația anticorupție din uh, țările gazdă, dar și din uh, ale UE, dar și legislația din țările gazdă sau trebuie să participe în contextul real al uh, achizițiilor publice în state terțe, unde uneori există dificultăți. Cum putem uh, elimina cazurile de corupție și cum ne putem asigura că se pot deschide proceduri de achiziții publice care să respecte atât legislația UE cât și cea statului gazdă. A existat un caz în Azerbaijan de posibilă mituire a unor oficiali UE. Iată că se amestecă aici influența neadecvată a intereselor politice din Azerbaijan. Ce puteți face pentru ca pe viitor să preveniți cazuri și amenințări similare? Mulțumesc, spune președintele, și îmi pare rău că am sărit din greșeală peste raportorul ALDE, domnule Clint. Mulțumesc stimată doamnă înaltă reprezentantă, ați arătat clar în declarația dumneavoastră introductivă că vreți să apărați multilateralismul. UE este amenințată în modul de față prin maniera în care procedează la nivel internațional domnul Trump. În aceste condiții ne-am fi așteptat ca statele membre UE să facă o politică externă mai coordonată, cum ar fi posibil ca în pofida acestui context uh, anumite state membre să voteze împotriva liniei UE și ce veți întreprinde pentru a limita acest lucru pe viitor. În cazul Palestina, S-a luat o decizie foarte unilaterală recent de către Trump, declarând Ierusalimul ca și capitală, iar pe cei pe care, cu care, care nu sunt de acord îi amenință să le tai susținerea financiară. Aveți un, plaz, un plan de urgență la nivelul Comisiei pentru a vă asigura că obligațiile pe care le-am asumat față de Palestina să continue și pe viitor. La același lucru, E valabil și în cazul Cuba, unde domnul Trump încearcă să oprească politica anterioară a domnului Obama. În aceste zile constatăm că Turcia a intrat uh, cu încălcarea legii în nordul Siriei și îi atacă pe curzii care au luptat cu succes împotriva statului islamic. În acest context, nu am auzit din partea SAE până acum niciun fel de declarație critică și de aceea v-aș întreba dacă putem aștepta din partea dumneavoastră o poziționare și care sunt uh, consecințele asupra fiscalității facilității fiscale prin care Uniunea Europeană susține refugiații în Turcia până în momentul de față. Pe buget au fost puse foarte multe întrebări până acum, de aceea pot să fiu succint. În ceea ce privește proiectele finanțate internațional, Comisia pleacă de la premisa că toți, toate organizațiile care participă la astfel de proiecte respectă regulile de eligibilitate. Ce ar trebui să înțeleg prin acest lucru? Cum ne asigurăm că ceea ce consideră UE ca eligibil este și respectat de către celelalte organizații participante la un proiect internațional și interpretat ca atare. În ceea ce privește schema de personal, am doar o singură întrebare. Am observat că există mulți uh, lucrători care nu doar uh, efectuează multe ore suplimentare, ci nu își iau nici măcar concediul care li se convine și uh, le sunt uh, plătite aceste ore în schimb. Există vreo normă internă care spune că munca e mai importantă decât odihna? Mulțumesc foarte mult. Mai avem alți patru colegi care au solicitat să intervină. M-am antrenat să Um, îmbunătățim situația politică în declarații de 1-2 minute. Dziękuję pani przewodniczący. Dziękuję pani komisarz. Doamna Pitela. Mulțumesc. Nu avem acum suficient timp la dispoziție pentru o dezbatere corespunzătoare. Poate că am putea avea și o altă întâlnire. Am pregătit o serie întreagă de întrebări. În primul rând, politica de egalitate nu este tratată suficient de serios, contrar celor sugerate de dumneavoastră. În 2017, din 43 de persoane desemnate pentru funcții Uh, de ambasador, de 12 au fost femei, deci doar 28%. De asemenea, uh, se pare că ați creat un uh, grup de lucru pentru șanse egale. Aș dori să știu câte persoane fac parte din acest grup de lucru și câte dintre acestea sunt femei. Un alt punct la care aș dori să mă refer se referă la hărțuirea femeilor. 75 cele cazuri au fost înregistrate în 2017, din care 23 încă sunt deschise. Există o modificare a tendinței în ceea în comparație cu anii precedenți. Și, în întrebare, ce asistență ați oferit victimelor hărțuirii? O altă întrebare se referă la echilibrul geografic pentru desemnările în cadrul delegațiilor Uniunii Europene în străinătate. Doar 15% dintre posturi au fost acordate țărilor care fac parte din UE 13. De asemenea, aș dori să mai întreb pe partea de achiziții publice. Sunt acestea defalcate pe achiziții sub 60.000 de euro, astfel încât să se evite licitațiile, așa cum prevede legislația pentru achiziții publice. Costurile pentru întâlniri, cele de la Bruxelles, sunt, sunt mult mai costisitoare, 303 euro per persoană, în timp ce în afara Bruselului avem o cifră de 191 de euro pe persoană. De, da, de ce este această situație? Și vă mai întreb dacă SAE are interes în problema descrisă de New York Times, și anume vânzarea de arme către Arabia Saudită. Și o ultimă întrebare, vă promit, am să sar peste toate celelalte. A, tocmai am revenit din Chile. Acolo avem doar trei diplomați care ne reprezintă și în momentul de față avem negocieri foarte dificile pe acordul comercial între UE și Chile. Nu sunt oare prea puțini? China este cel mai mare partener comercial al acestei țări. Statele Unite, de asemenea, au relații comerciale foarte puternice cu Chile și mulți diplomații acolo. Care este părerea dumneavoastră în această privință? Cer scuze că am luat atâta timp, dar sunt raportor din umbră și nu mi s-a acordat timpul necesar. Președintele, timpul este o resursă limitată. Mulțumesc foarte mult. Bun venit aici, doamna uh, Mogherini. Mă bucur că văd că v-ați însănătoșit și prevăzute pentru delegațiile parlamentare. Noi uh, valorăm foarte mult munca dumneavoastră și dorim să avem oportunitatea să dezbatem împreună. De un an de zile am făcut schimbarea și avem uh, tot interesul deci să ne întâlnim cât mai repede cu putință. În ceea ce privește întrebările pe care le-am pregătit, aș avea două pentru personalul acestor uh, delegații, Uh, cu care noi suntem în contact. Pentru că, în general, e vorba de persoane extrem de eficace, care au învățat foarte bine diferența între Comisie și Parlament, ceea ce nu e de la sine înțeles pentru mulți ne-am uh, întâlnit cu situații care nu se aflau neapărat la standardele europene. Așa că vroiam să vă întreb cum s-ar putea îmbunătăți nivelul de profesionalism mai ales dacă e vorba de anumite teritorii cu nevoi mai specifice. O modalitate de armonizare și um, atunci când ne întâlnim la Bruxelles o dată pe an, um, este o posibilitate pentru a vorbi despre aceste lucruri, dar ar fi și mai bine să avem o formulă standard de aplicat. Uh, în al doilea rând, în ceea ce privește agenții precum Uniunea Europeană și instituțiile europene, știu că există o anumită independență aici, însă există și un dialog permanent și o finanțare sau cofinanțare a anumitor proiecte în comun. Deci vreau să vă întreb cum putem astfel de cum putem evita astfel de probleme pentru a fi Um, în armonie de plină cu astfel de... Nu știu dacă putem stabili un mecanism de alertă prioritară pentru anumite țări care uh, sunt importante pentru noi, nu spun neapărat din partea Comisiei, dar serviciul dumneavoastră ar fi foarte bun în acest sens, să avem un mecanism de alertă uh, din timp partea serviciului dumneavoastră să avem un astfel de uh, mecanism de alertă din timp pentru a atrage atenția asupra situațiilor uh, urgente în anumite țări. În felul acesta am evitat probleme ulterioare. Mulțumesc. Mr. Ashworth. Mulțumesc foarte mult, domnule Ashworth. Bun, și înțelegere pentru a cerca, suntem de partea dumneavoastră. În al doilea rând, în calitate de raportor pentru regulamentul financiar, te salutară și este un program foarte ambițios pentru care vă urez succes. Însă, preocuparea mea, binevenit, pentru că acolo oamenii sunt cel mai puțin pregătiți să acționeze și de asemenea avem la gestiunea solidă din punct de vedere financiar. Domnul Cehovski. Mulțumesc foarte mult. Noi spunem că la final vine cei mai buni. Nu știu, nu știu dacă ar trebui să mă refer la mine personal, dar uh, am să încerc să respect cele două minute. În primul rând, achizițiile publice, acordarea contractelor. Descărcarea de gestiune ar trebui să fie o o chestiune transversală care să abordeze toate domeniile. Uneori, sigur că poate ne concentrăm pe prea multe detalii, pe prea multe virgule și uneori lucrurile poate ar trebui rezolvate la fața locului, chiar dacă uh, poate se aduc unele lucruri mult prea des din Europa. Această chestiune nu va putea fi soluționată de Curtea de Conturi. Și noi, ca deputați, suntem uh, deseori uh, în delegații și constatăm că multe obiecte se importă din Europa, ceea ce este foarte complicat. Calitatea stafului acum. Am fost acum într-o misiune de observare a misiunilor și trebuie să vă spun că nu am aflat informațiile cu privire la atentate și riscuri. Nu ne-au venit din partea persoanelor SAE și din partea americanilor. Fusese, a fost un atentat imediat după ce am plecat din locația unde fusesem în control, iar alt atentat uh, fusese evitat uh, doar cu scurt timp înainte. Este păcat că nu oamenii noștri pe care îi plătim s-au ocupat de acest lucru și un ultim punct a fost deja menționat de trei sau patru ori deja și ar trebui să avem o abordare pragmatică. După 2004 s-au alătărat Uniunii Europene destul de multe state. Domnul înaltă reprezentantă, mi-ați transmit, uh, transmis cifre. Cu secretariatul dumneavoastră am discutat cu câ- câți uh, români, cehi, polonezi sunt în serviciul dumneavoastră, dar pe ce posturi? Pentru că spaniol, portughez, francez sunt uh, preferați atunci când este vorba de funcții mai înalte. Cum vreți să includeți aceste țări? Mulțumesc, aceasta a fost întrebarea mea. Mulțumesc și ultimul vorbitor, domnul Flanagan. Mulțumesc. Am să plec de la analogia dumneavoastră de la 90 de minute într-un meci de fotbal. Acum suntem în prelungiri, de încercăm să dăm golul de aur. Doamnă Mogherini, sunt din Irlanda, o țară neutră, cu neutralitate cu care ne mândrim, în măsura în care în tratatul de Lisabona Irlanda a votat împotrivă și din motive uh, de neînțeles uh, nu a fost un referendum. Europa n-a primit uh, răspunsul pe care l-a dorit și în al doilea referendum ni s-au dat asigurări. Ați vorbit în câteva ocazii și și alți reprezentanți ai Comisiei au spus că o politică de apărare comună în Uniunea Europeană are o susținere foarte amplă. Eu am fost puțin amuzat când am auzit acest lucru, am văzut date dezagregate pentru Republica Irlanda, am formulat întrebări către Comisie, vorbiți despre deschidere și transparență, însă eu n-am văzut-o. Răspunsurile pe care le-am primit sunt vagi, nu mi oferă detalii pe Irlanda, dacă studiul s-a făcut în toate statele membre, în cote egale, poate că doar câteva sute de oameni au fost incluși în Irlanda. Dar există și posibilitatea ca doar 0% să fi susținut acest lucru și totuși să ajungeți la o susținere amplă în întreaga UE. Așadar, dată Dat fiind angajamentul dumneavoastră pentru deschidere și transparență, puteți să-mi oferiți aceste cifre pentru că nu îmi place să aud că cetățenii irlandezi sunt în mare măsură uh, pentru mai multă apărare și mai multe cheltuieli pentru chestii care, de fapt, distrug viața oamenilor. Puteți să-mi oferiți aceste detalii se pare că se fac studii în momentul de față care doar vor să facă Uniunea Europeană să arate bine. Și alt studiu a pus întrebarea dacă UE e pozitivă. Cum se ajunge la 100%? S-a ajuns la 78% și acum se spune că trebuie să facem mai multe. Irlanda trebuie să facă mai multe, să uh, se implice în PESCO și așa mai departe. Am uh, încercat să mă duc la întâlnirea anuală a Agenției Europene pentru Apărare uh, dar nu am fost lăsat uh, să intru, am fost luat de uh, poliție. Ați auzit de acest incident? Mulțumesc! Și într-adevăr sunt recunoscător tuturor colegilor care au intervenit. Vedeți așadar cât de intens poate fi un feedback de 360 de grade. Despre informarea dumneavoastră, interpretarea avem doar până la ora 11, după care vom continua în italiană. Nu e nicio problemă pentru mine. Pot să înțeleg uh, italiană, franceză, uh, engleză și un pic de spaniolă, dar va trebui oricum să mă duc după aceea în altă parte. Vreau să mulțumesc de aceea pentru timpul pe care mi-l acordați aici la Parlamentul European. În ceea ce privește datele de la Eurobarometru, pe, defalcate pe naționalități, eu nu am datele, nu ține de munca mea, dar pot să vă uh, caut aceste date și să vi le dau și dumneavoastră. Poate fi ceva foarte interesant, bineînțeles cooperarea cu statele membre la nivel local. Această cooperare, nu mai știu exact cine a pus această întrebare, dar uh, lucrăm foarte bine împreună și chiar recent am avut uh, un exercițiu cu toate statele membre. Um, rezultatele au fost foarte bune, am văzut-o chiar eu. Și acesta este unul dintre motivele pentru care delegațiile au nevoie de spațiu, de săli de ședințe, pentru că uh, Ceea ce facem noi acolo nu este doar să ne întâlnim cu partenerii din țările respective, ci asigurăm și prezența statelor membre la fața locului, ceea ce înseamnă că cei 28 trebuie să fie acolo uh, prezenți, uh, cel puțin o dată pe săptămână sau chiar și mai mult, și aceasta la mai multe niveluri, nu doar la nivelul ambasadorilor, ci și la nivelul celor care lucrează pentru relații politice, economice, afaceri parlamentare, etc. Deci, avem o muncă constantă de coordonare cu statele membre la nivel local și pot să vă spun că în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă și pentru schimbarea climatică, toți partenerii noștri de la nivelul Națiunilor Unite la fața locului ne spun că dacă Uniunea Europeană nu ar avea acest rol de coordonare între cei 28, atunci nu am fi reușit niciodată să avem un consens la Națiunile Unite. Chiar dacă Uh, munca se face nu neapărat la New York sau la Geneva, ci la nivel local. M-ați întrebat uh, de ce la New York și la Geneva sediile noastre sunt atât de mari, uh, birourile noastre sunt atât de mari. Asta este pentru că rolul de coordonare pe care le avem noi în cele două locuri, la nivelul Națiunilor Unite, deci pentru munca din cadrul ONU, înseamnă să avem de multe ori mai multe ședințe de coordonare în același timp, uh, mai multe servicii care lucrează în uh, săli separate în paralel de câteva ori pe săptămână. Deci acesta este motivul pentru care, uh, dacă ne îți dorește într-adevăr un nivel de coordonare,